vous moi j'ai avec Jacques hier, je fais le point, sur le, sur le rapport euh, McIntyre I think that 10 minutes it is enough. Proszę Państwa, otwieram posiedzenie. Doamnelor și domnilor, declar deschisă reuniunea noastră de astăzi. Przechodzimy natychmiast do... Haideți să începem cu voturile. Este vorba de măsuri de protecție fitosanitare al doamnei Antea McIntyre. Votăm pe textul convenit în timpul negocierilor interinstituționale. Dau cuvântul raportorului. Am convenit 16 uh, amendamente de compromis. Domnule raportor, da. Ich Domnul Deț, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că votul pentru acest raport să fie, este al treilea vot în ceea ce privește uh, acest raport. Aș vrea să, îl votăm tre... să fie al treilea vot pe care îl votăm, să amânăm puțin votul. Mulțumesc. Mówi Pan o pierwszym głosowaniu, o tym krótkim rokowodzie vorbiți despre primul vot, cel scurt, sau despre cel de-al doilea vot, cel lung cu multe amendamente. Despre care vot vorbiți, vă rog? Domnule președinte, votul în ceea ce privește evoluțiile tehnologice. Myślę, że, że przyjmujemy propozycję pana... Bine, putem să acceptăm propunerea dumneavoastră propunerea domnului Des. Uh, alte comentarii? Nu văd alte observații, așadar haideți să trecem la vot pe următorul punct, punctul 6 de pe ordinea de zi, strategia Uniunii Europene pentru regiunea alpină. Doamna Ulrike Müller este raportoare și îi dăm cuvântul raportoarei dacă dorește să intervină. Herzlichen Dank. Domnule președinte, vă mulțumesc. Baza pentru comunicarea noastră a fost uh, strategia Comisiei Europene pentru regiunea alpină. Ne-am ocupat foarte mult de această comunicare, eu salut această strategie și asta pentru că arată cât de importantă e această zonă. Aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră în, și pe timpul elaborării amendamentelor de compromis și după aceea avem 11 amendamente de compromis și 84 de amendamente. Pentru mine a fost foarte important să trimitem un semnal puternic spre Comisia Europeană și de aceea aveți acest document în care sunt trecute și problemele care există în această regiune alpină și din perspectiva silviculturii de acolo. E neapărat să se facă legătura între agricultură, silvicultură și turism, iar această legătură apare foarte clar în documentul nostru pentru că regiunea alpină e foarte importantă în ceea ce privește lanțul de aprovizionare cu alimente. Ne dorim ca pe oamenii de acolo să reușim să îi ajutăm, să existe perspective de viitor pentru tinerii de acolo, așa că astăzi îmi doresc un vot puternic pentru avizul nostru. 80 de milioane de oameni locuiesc în regiunea alpină, sunt 48 de regiuni, 7 țări în această regiune și încă o dată le mulțumesc tuturor pentru colaborare și aștept votul. Dziękuję. Nie widzę żadnych uwag. Vă mulțumesc, nu văd alte comentarii, drept urmare putem trece direct la vot. Vom vota toate compromisurile electronic. Compromisul 1, vă rog. S-a deschis votul. Închidem votul acum. s-a adoptat. Trecem la compromisul 2. Domnule Agniu, aveți cuvântul. Este un punct de procedură. Cineva a sugerat să schimbăm ordinea voturilor. Pot să, puteți să mă asigurați că votăm pe soluțiile tehnologice pentru agricultura din Uniunea Europeană. Nu. Atunci ce votăm? Da, regiunile alpine. Vă mulțumesc. Domnule Agniu, cred că discursul raportoarei va a dat indicații în legătură cu subiectul pe care îl votăm. Bun. Compromisul 1 s-a adoptat. Compromisul 2, vă rog, votați. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 3. Vă rog, votați. Votează electronic. Zamecam gosovanie. Am închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 14. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. Votați acum, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă compromisul, amendamentul 22. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru? Vă mulțumesc, se adoptă. Amendamentul Identic. 25, 26, 27 și 28 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Respins, dar verificăm electronic. Vă rog, votați acum. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Respins. Trecem la compromisul 5. S-a deschis votul pe compromisul 5. Îmi pare rău, trebuie să ne întoarcem la amendamentul 29, care nu este caduc. Cine este pentru amendamentul 29? Împotrivă? Respins. Compromisul 5 acum. S-a deschis votul pe compromisul 5. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Iar acum compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Se adoptă amendamentul 33 acum. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 35. Cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru? Se adoptă. Compromisul 7. Vă rog, vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Și avem o sugestie să votăm împreună amendamentele 39 și alte amendamente. 39, votul 30, amendamentul 39 să de. Doar pe amendamentul 39. Votați acum, vă rog, electronic. Deci acum votăm doar amendamentul 39. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 47. S-a deschis votul. 47. S-a închis votul. Se adoptă Votăm acum amendamentul 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu diferență de un vot. Iar acum amendamentul de compromis 8. Compromisul 8. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul de compromis 9. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 53. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 56 acum. Pentru? Împotrivă? Respins. Votăm acum amendamentul 54. Cine este pentru amendamentul 54? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Să verificăm electronic amendamentul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotriva? Respins. Amendamentul de compromis 10. Votăm acum electronic. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Iar acum amendamentul 58. Cine este pentru? Vot cu ridicarea mâinii. Se adoptă. Amendamentul 63. Pentru? Vă mulțumesc. 64 pentru. Vă mulțumesc. 65 pentru. Împotrivă. Vă mulțumesc. Respins. Amendamentul 69 pentru. Se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Respins. Compromisul 11. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 74 acum, prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Amendamentul 74 se adoptă. Iar acum 80 și... Trecem la 79. Pentru amendamentul 79, cine este pentru? Vă mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 80, cine este pentru? împotrivă, respins. Amendamentul 81 pentru, se adoptă, 83 pentru, se adoptă. Așadar, acum votăm avizul cu amendamentele adoptate. Vot electronic. Zamykam głosowanie. S-a Felicitări, doamnei raportor. Doriți să interveniți la sfârșitul votului? Nu? Felicitări din nou. Acum înțeleg că putem ne putem întoarce głosowanie w ramach punktu siódmego. Putem, nu, acum votăm punctul 7. Raportul domnului Bogovici, avizul în legătură cu energia din surse regenerabile. Cred că a venit vremea să-i dăm cuvântul domnului Bogovici, pentru că va prezenta raportul mai bine decât mine. Aveți cuvântul. colegi. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, care, se baza proiectului meu de aviz, împreună cu alți colegi, au depus 91 de amendamente. Am cooperat bine și am, am ajuns la o îmbunătățire a proiectului de aviz, am ajuns la 9 amendamente de compromis. Acestea includ pe deplin toate intențiile care fuseseră exprimate în amendamente. Cred că raportul este unul echilibrat acum și merită susținerea noastră. Comisia raportoare de fond este ITRE, însă în avizul nostru ne-am uh, focalizat pe sectorul dezvoltării rurale și al uh, agriculturii. Biomasa, biocarburanții de generația a doua și așa mai departe. Toate aceste lucruri pot să ajute la atingerea obiectivelor de transport și am uh, pus accentul pe noile tehnologii, pe dezvoltarea lor, astfel ca uh, să se poată folosi un maxim de resurse din agricultură pentru biocarburanți, să se extindă producția descentralizată de energie și uh, conectarea cu rețeaua. O altă parte foarte importantă a raportului se referă la importanța produc- producției de energii regenerabile pentru a crea noi locuri de muncă, atât uh, la ferme cât și în zonele rurale în general și, bineînțeles, uh, înființarea cooperativelor energetice pentru a susține uh, redresarea zonelor rurale biocarburanții și producția lor, uh, atunci când există surplusuri în agricultură, se pot utiliza aceste surplusuri pentru noile tehnologii. Acest lucru ar putea să îmbunătățească foarte mult venitul uh, fermierilor. Putem să susținem acest aviz și să dăm un semnal foarte clar ITRE în legătură cu opinia noastră în acest, uh, în acest domeniu. Vă mulțumesc mult, suntem de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, energiile regenerabile ar putea să asigure independența eh, zonelor rurale din punct de vedere energetic. Haideți să trecem acum la vot. Compromisul 1. S-a deschis votul. Vot electronic. S-a închis votul. se adoptă. Trecem acum la amendamentul 19. Vot prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Compromisul 2. Vă rog, votați acum. Vă mulțumesc. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Amendamentul 34. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă, respins. Amendamentul 35. Cine este pentru? Se adoptă. Iar acum compromisul 3. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 44 al domnului Agnew. Cine este pentru amendamentul 44? Ridicați mâna, vă rog. Cine este împotrivă? Respins. Iar acum, compromisul 4. S-a deschis votul pe compromisul 4. Votați electronic, vă rog. S-a închis votul. Iar acum amendamentul 47. Cine este pentru amendamentul 47? Îmi cer scuze. Amendamentul 50, spune președintele. Amendamentul 50, cine este pentru, împotrivă, respins. Amendamentul... Amendamentul 3. Cine este pentru amendamentul 3? Vă mulțumesc, se adoptă. 46. Pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 55. Pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 56. Pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 59. Pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 60. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul 5. Votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Kto za poprawką 66? Za. Amendamentul 66. Pentru. Să acceptăm, să adoptăm. 67. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 68 pentru se adoptă. Amendamentul 69 pentru împotrivă se respinge. Amendamentul 70 pentru împotrivă se respinge. Amendamentul 71 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 72 pentru. Se adoptă. Acum compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trebuie acum la amendamentul 83. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Domnule Bucovici? Domnul raportor. Pe lista de vot apare o greșeală. Acest amendament 6 Scuze, este greșeala mea. Uh, lista este în ordine, doar că n-am citit-o eu bine. Pentru că s-a respins, atunci nu trebuie să votăm amendamentul 5. Nu e nimic. Deci, ce facem? Votăm sau nu amendamentul 5? Trebuie să-l votăm sau nu? Nu, nu trebuie. La 85 acum se, a, se adoptă. 86 pentru. Se adoptă. 87 pentru. Se adoptă. 89 pentru. Împotrivă. Se respinge. 90 pentru. Împotrivă. Se respinge. 91 pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 7. S-a deschis votul. Puteți vota. Zamecam głosowanie. S-a închis votul. Se adoptă compromisul. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 8. Puteți vota să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. Puteți vota. Da, compromisul 9. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum întreg avizul cu amendamentele sale. Să deschizi votul. S-a închis votul. Mulțumim. Se adoptă avizul. Domnule Bogovic, doriți să, vorbi, să spuneți ceva? Aveți cuvântul. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat, pentru coordonarea cu raportorii din umbră. Cred că este un raport bun privind sursele regenerabile de energie. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule raportor. Felicitări pentru rezultatul votului. Trecem la punctul 4a măsurile de protecție împotriva dăunătorilor plantelor. Doamna McIntyre este raportor. Avem un proiect uh, modificat ca urmare a negocierilor instituționale. Au fost mai multe serii de trialoguri. Votăm acum uh, textul consolidat a fost uh, distribuit textul, trebuie să votăm da sau nu. Dacă majoritatea se pronunță pentru, atunci vom trimite o scrisoare președinției olandeze cu privire la acest uh, text consolidat cu formula standard, astfel încât uh, textul să fie adoptat de Consiliu fără amendamente. Dacă statele membre adoptă textul, atunci o să ne trimită înapoi, astfel încât să urmăm procedura. Trebuie apoi să fixăm un termen pentru amendamente, astfel încât să votăm textul înainte ca acesta să ajungă în plenară unde să fie adoptat definitiv. Dau acum cuvântul raportoarei. Mulțumesc, domnule președinte. Este un vot foarte important pentru noi ce de, de la această comisie și pentru întreg Parlamentul. Avem preocupări importante legate de protecția, de protejarea Uniunii Europene împotriva diferiților tipuri, diferitor tipuri de uh, dăunători. Știm că Xilela a adus pagube mari uh, culturilor de măslin din uh, zona Mediteranei și trebuie să ne asigurăm că statele noastre și întreaga Uniune sunt protejate așa cum trebuie. Regulamentul acesta a fost supus unor negocieri intense și le sunt foarte recunoscătoare raportorilor din umbră de la fiecare grup care au lucrat din greu pentru a ajunge la un text convenit împreună cu Consiliu. Uh, treaba asta s-a întâmplat chiar înainte de Crăciun și am primit uh, sprijin foarte mare din partea tuturor celor din Parlament pentru a ajunge la acest rezultat și îl recomand Comisiei astăzi. Recomand să sprijine acest text, este foarte important E foarte important să ajungă în plenară cât se poate de repede pentru a ne asigura că se pune în aplicare această legislație care să permită protejarea tuturor statelor noastre împotriva diferitelor tipuri de neunători care afectează culturile. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Este un vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumim foarte mult și felicitări, domnule raportor. Trecem acum la un alt punct de ordinea de zi. Raportor din nou este doamna McIntyre, soluțiile tehnologice pentru agricultura durabilă în Europa. Europeană. Aveți cuvântul din nou, doamnă raportor, dacă doriți să interveniți. Vă mulțumesc, domnule președinte. E o coincidență că cele două rapoarte la care am tot lucrat astăzi sunt uh, votate. Dar aici, uh, încă o dată, aș vrea să le mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră care au contribuit în mod constructiv Sectorul uh, agricol mereu s-a bazat pe noi tehnici, noi metode de producție, noi metode de afaceri pentru a crește producția și pentru a se adapta la circumstanțele mereu în schimbare. Inovarea are potențialul de a contribui foarte mult pentru a ajunge la o agricultură durabilă, iar tehnologia este deosebit de importantă ca să ținem pasul cu progresul. Sperăm să ca Uniunea Europeană să devină lider mondial în ceea ce privește tehnologiile agricole, inovație și durabilitate, iar raportul acesta se referă tocmai uh, la a ne asigura că Uh, Uniunea Europeană are un uh, sector agricol vibrant și că păstrăm uh, inovația în toate tipurile de agricultură, că e vorba de cele convenționale, de cele organice sau altele. Trebuie să ne asigurăm că inovațiile tehnologice sunt la dispoziția tuturor agricultorilor noștri și că găsim soluții care să lucreze la scală mică, în toate comunitățile rurale. Acest lucru este la fel de important cu provocările care, cu care se confruntă um, exploatațiile agricole agricole mari. Acest lucru este legat și de pierderea diversității um, genetice în ultimele decenii. Lucru foarte important, trebuie să păstrăm această diversitate genetică în viitor. N-am să intru prea mult în detalii, dar aș vrea uh, pur și simplu să vă recomand acest um, raport. Am lucrat cât s-a putut, uh, am lucrat din greu pentru a ajunge la un compromis care să fie Um, acceptat de către majoritatea grupurilor și sper să mă bucur de sprijinul dumneavoastră la acest raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Este, într-adevăr, un raport foarte important, foarte uh, greu. A implicat mult, uh, mult efort. Domnul Castro. Mm, mulțumesc, domnule președinte. Scuze că intervine așa. Mm, mă voi referi la amendamentul 195. Mi se pare că acesta nu este acoperit de acordul de compromis S. Deci dacă se poate, aș vrea să avem un vot separat pentru uh, amendamentul uh, 195, nu în compromisul S. Deci doriți Doriți uh, un vot separat pentru 195 și 194? O 195, da. Ok, n-am scris, ok. E clar. Da, dar tu mă să-i Ok, no, no, 195. Ah, okay. Okej, okay, rozpoczynamy w takim razie głosowanie. Nie widzę więcej uwag. Bun. Să trecem acum la vot. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, se pare că nu. Verzii vor să spună ceva? Nu. Să votăm. Compromisul A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mulțumesc. Trecem acum la amendamentele 82 și 87. Pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul B. Pentru. Nu, s-a deschis votul la compromisul B. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 83, Cato. Pentru, împotrivă, se respinge. 86, pentru, se adoptă. Compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul E. S-a deschis votul. S-a... La compromisul E. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul G. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul H. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul I. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul G. Se, se deschide votul. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul K. S-a închis votul. Compromisul L. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se arată. Pentru că nu sunt observații aici. Mm, pentru um, amendamentele 154 154 devin caduci, 155 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul M. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 166, domnul Cato, pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul N. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul O. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 178. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul P. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 186. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul Q. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul R. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul S. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 195 pentru. Se adoptă. Mulțumesc. Compromisul T. Pentru. S-a deschis. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 201. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul U. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul V. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 220. 221. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Compromisul W. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul X. S-a deschis votul. S-a închis votul. Przyjęty. Kompromis Y. Otwieram głosowanie. Se adoptă compromisul Y. S-a deschis votul. Nu, amendamentul 228. Cine e pentru? Împotrivă, se respinge. Compromisul Y s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromis, compromisul Z. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AA. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Acum votăm 2, 3, 2, 4, 3. Cine pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul AB. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AC. S-a deschis votul. AC. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AD. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc. 2, 6, 8. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul AE. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AF. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AG. S-a deschis votul la AG. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AH. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 292. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul AI. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 299 și 300 împreună. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 301. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 302. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 303. Cine pentru? 303. Se adoptă. Acum a doua parte. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Se adoptă. Amendamentul 3 și 4. 3 și 4 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 6. Pentru. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă se respinge. 8. Pentru. Se adoptă. 9. Cine pentru? Împotrivă. Să verificăm. Verificăm la amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Se respinge. Aceeași majoritate. Compromisul AJ. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Amendamentul 14. Pentru împotrivă se respinge. Compromisul AK. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AL. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27 al raportorului. Cine pentru? Se adoptă. 28. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 29. Pentru? Se adoptă. Compromisul AM. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul AN. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 51 și 52. Nu. Amendamentul 42. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul AO. S-a deschis votul la AO. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 51, 52, 53. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 54 al raportorului pentru, împotrivă, se respinge. 55 pentru, împotrivă, se respinge. 56 pentru, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, se respinge. 57 pentru, împotrivă, se respinge. 59 pentru, împotrivă, se respinge. 60 pentru, împotrivă, se respinge. 61 pentru, împotrivă, se respinge. 62 pentru, împotrivă, se respinge. 63. Pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul AP. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 64 al raportorului. Cine pentru? Se adoptă. 65. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul AQ. S-a deschis votul. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AR. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 76. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 78. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Să verificăm. Amendamentul 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 80. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 81. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Acum trecem la votul final. S-a deschis votul. pe întregul document. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumim foarte mult și felicitări doamnei McIntyre. Doriți să luați cuvântul? Vă rog foarte repede. Vă mulțumesc foarte mult pentru rezultat și vă mulțumesc pentru cooperare. Proszę Państwa, bardzo proszę, bardzo proszę uwagę. Tak się składa, że było to... Stimați colegi, doamnelor și domnilor, vă solicit puțin atenția. Acesta a fost ultimul vot la care a participat domnul Ianusz Volcehovski. Acesta a lucrat timp de 12 ani în această comisie, iar acum urmează să meargă într-un post important, într-o instituție importantă europeană și anume Curtea de Conturi. Îl felicităm și sperăm că experiența sa în domeniul agriculturii îl va ajuta astfel încât să Uh, reprezinte mai bine domeniul agricol acolo. Știm că colegul nostru are o experiență îndelungată, a avut diferite posturi, a fost și suprave- a fost a, a, a avut diferite posturi în instituții, importa, instituții importante, așa că este persoana potrivită pentru a avea acest post important în cadrul Curții de Conturi. Domnule, vă felicităm încă o dată pentru numirea dumneavoastră. Probabil vă și invidiem puțin. Încă o dată, felicitări și toate cele bune și vă mulțumim pentru munca din comisia noastră. Domnule Wojciechowski, domnule președinte, doamnelor și domnilor, E un moment emoționant pentru mine. Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase, domnule președinte, și și eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor. Am avut niște colegi minunați, niște europarlamentari minunați cu care am putut să muncesc foarte bine pe chestiunile agricole în ultimii 12 ani. Am fost vicepreședinte aici în Comisia pentru Agricultură. A fost o experiență prețioasă. Am trecut prin două cadre financiare, prin reforma politicii agricole comune în Uniunea Europeană. Țin să vă mulțumesc din toată inima tuturor, pentru că am avut posibilitatea de a acumula aceste experiențe aici și părăsesc cu puțină tristețe această comisie. Când au existat audieri la Comisia pentru Buget, unii dintre europarlamentari credeau că cunoștințele în domeniul agriculturii ar putea să fie un obstacol în ceea ce privește Curtea de Conturi. Pentru că cineva care vine cu această experiență ar putea fi un lobbyist agricol. Însă, așa cum puteți să vă închipuiți, eu nu sunt de acord cu o asemenea perspectivă. Toți care lucrează aici sunt într-adevăr interesați să se asigure că agricultura în Europa va avea o evoluție pozitivă. și bugetul agri să fie folosit cât de eficient posibil. De aceea am spus încă de la început că la Curtea de Conturi mă voi ocupa de chestiuni agricole și sper că într-adevăr așa se va întâmpla. În această nouă instituție în care voi avea o nouă funcție, vreau în continuare să vă ajut în ceea ce privește chestiunile agrare și vreau să mă asigur că Curtea de Conturi uh, se va implica în ceea ce privește fondurile pentru acest domeniu. Vreau să-i mulțumesc și domnului De Castro pentru colaborare. A fost președinte, apoi domnul Dol. Le mulțumesc și coordonatorilor și cu domnul Arberdes. Am colaborat foarte bine de la început cu Marc Tarabella. Le mulțumesc tuturor și vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru acești 12 ani de colaborare care mi-au adus multe bucurii și o experiență prețioasă și vă invit la un cocktail de rămas bun astăzi la 18.30, 18 nu știu exact unde, așa că ne întâlnim în exteriorul acestei săli. Încă o dată vă mulțumesc!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 Și noi considerăm că experiența dumneavoastră din Comisia Agri e neapărat necesară și va fi valoroasă în cadrul Curții de, de Conturi, astfel încât să lucreze și mai bine în acest domeniu. Colaborarea foarte bună din ultimul timp între Comisia Agri și Curtea de Conturi nu poate decât să fie continuată. Vă mulțumim încă o dată și la, 16, la 18.30, atunci, cum ați spus, avem acest cocktail de care ne bucurăm deja. Până în data de 7 mai, mai sunteți membru al comisiei noastre. Domnul Agnew a cerut cuvântul. Cred că este o ocazie foarte bună să-l întreb pe colegul nostru, acum că merge la Curtea de Conturi, dacă e pregătit să meargă în ultime, unele dintre țări în care fondurile de sub pilonul 2 sunt folosite pentru proiecte de dezvoltare rurală și să se asigure că, într-adevăr, aceste clădiri sunt construite. Și dacă sunt construite, atunci cineva chiar le folosește, lucrează în ele. mi am de această clădire construită în Ungaria, care era un centru centru administrativ în ceea ce privește câinii vagabonzi din Ungaria. Clădirea s-a construit, există, dar apoi nu s-a mai întâmplat nimic. Și după cum știți, Regatul Unit e un contributor net și cetățenii noștri sunt enervați când văd astfel de lucruri care se întâmplă. Dumneavoastră ați merge personal acolo să vedeți ce se întâmplă? Mulțumesc! Domnule Agnew Vă mulțumim pentru această întrebare. Dar ați avut ocazia să puneți asemenea întrebări la audierea din uh, Comisia de Control Bugetar. Acolo a fost audiat colegul nostru și acolo ar fi trebuit să puneți această întrebare. Însă acum nu veți primi un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Cu o altă ocazie, la o următoare vizită a colegului nostru din partea Curții de Conturi, puteți să repetați această întrebare. Domnul Wojciechowski încă nu e la Curtea de Conturi, doar din 7 mai se va întâmpla acest lucru. Sper că înțelegeți că nu putem trata această chestiune acum și aici. Dacă îmi permiteți, atunci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 10, pentru că există o problemă în ceea ce privește cei care trebuie să ne prezinte cel dinainte. Vorbim de o strategie inovatoare pentru comerț și instituții. Raportoarea este doamna Heranz Garcia. Comisia INTA este cea competentă pe fond. Și domnul Michel Danten o va înlocui pe doamna Heranz Garcia, care încă nu se află alături de noi. Ne bucurăm foarte mult că putem să ne ocupăm de acest subiect și asta pentru că acordurile comerciale, acelea care sunt închise acum, din perspectiva mea, nu sunt suficiente în ceea ce privește domeniul agricol. Nu țin cont îndeajuns de acesta. Așa că vom avea o discuție în acest sens și cu comisara de resort Cred că situația arată în felul următor. Posibilele consecințe ale acestor acorduri comerciale nu au fost suficient evaluate. Hotărârile care rez din aceste acorduri sunt foarte politizate, de aceea Comisia Agri trebuie să ia poziție. Dacă nu, s-ar putea ajunge într-o situație în care fermierii pe viitor ne vor face reproșuri. și apoi vor exista discuții asemănătoare cu cele legate de reforma politicii agricole comune, unde am fost uh, implicați. Am dorit să vă spun toate acestea pentru că mi s-a părut important. Domnule Danten, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Je vais donc lire la note. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă voi citi nota pe care mi-a solicitat să vă citesc colega Ester. Stimați colegi, în primul rând, doamna Eran se cere scuze pentru că nu a putut să fie prezentă astăzi. Îmi cere să prezint uh, proiectul de aviz în legătură cu uh, strategia de investiții. Credem că pentru combaterea crizei din domeniul agricol actual uh, avem nevoie de măsuri în interiorul Uniunii, cât și pentru ca agricultura să devină o monedă de schimb. Este necesar ca Comisia Europeană să treacă în mod sistematic și serios la evaluări de impact uh, pentru uh, eventuale noi concesii față de uh, state terțe și ca aceste studii să fie transmise Parlamentului European înainte de a accepta sau respinge orice fel de oferte comerciale. Aceste acorduri comerciale trebuie să fie semnate în condiții de egalitate Uh, ținând cont de costurile care vor trebui să fie suportate de, de producătorii europeni. Uh, noi avem cerințele cele mai exigente din lume. În aceste condiții, trebuie să ținem cont și de capacitatea agricultorilor, agricultorilor europeni să uh, profite de deschiderea noilor piețe, în ceea ce privește protecția indicațiilor de origine geografică poziția noastră trebuie să fie fermă în negocierea acordurilor comerciale cu statele terțe și în special cu Statele Unite. Denumirile de origine și indicațiile geografice europene reprezintă una dintre cele mai mari reușite ale Uniunii Europene din domeniul agricol, pentru că fac vizibile eforturile de calitate întreprinse de producătorii europeni. Iată de ce nu trebuie să permitem încheierea acordurilor comerciale care periclitează modelul european. În ceea ce privește barierele fitosanitare, este foarte important să ținem cont de progresele semnificative pentru a uh, pune capăt obstacolelor uh, din calea exporturilor europene, în special pe aspectele care pot să aibă un impact asupra uh, sănătății consumatorilor. Alte puncte vor fi mm, adoptate de către doamna Eranță în legătură cu rectificarea normelor. Raportoarea va insista în legătură cu uh, primejdiile pe care le reprezintă concesiile tarifare acordate statele terțe. Nu trebuie să uităm că 71% dintre uh, importurile europene beneficiază de scutire de taxe vamale. Pe de altă parte, producătorii europeni sunt dezavantajați. Avem nevoie de un cadru legislativ stabil care să pună accentul pe competitivitatea uh, europeană care încurajează investițiile și expansiunea comercială a sectorului. Uniunea Europeană ar trebui să promoveze inovarea în scopul de a îmbunătăți productivitatea agricolă pentru a putea să răspundă la creșterea populației mondiale și pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Pentru a atinge toate obiectivele citate, este de asemenea important să se lanseze campanii de promovare inteligentă pentru a îmbunătăți vizibilitatea produc- producției europene, atât în interiorul Europei, cât și în afara sa. Acest vrem să vedem rezultatele noului regulament în legătură cu promovarea agriculturii care ar putea să reprezintă o, reprezinte o schimbare majoră în ceea ce privește promovarea. V-am citat punctele pe care mi le-a uh, transmis doamna Eransk, uh, doamna uh, raportor va, uh, ascult, va uh, primi toate opiniile exprimate de dumneavoastră aici. Și voi cere să intervin uh, în nume personal ulterior. Proszę Państwa, otwieramy dyskusję. Doamnelor și domnilor, trecem acum la discutarea acestui raport, acestui proiect de aviz. Cred că putem să vă acordăm două minute fiecăruia. Domnul Flanagan? Flanagan? Domnule Viegas este raportorul nostru din umbră, din păcate nu poate să fie prezent, însă mi-a transmis un text pe care pot să-l citesc. Raportul conține aspecte pozitive și anumite uh, motive bine justificate, însă nu merge suficient de departe. Punctul 3, în ceea ce privește pe colegul nostru, este pur și simplu naiv pentru că uh, Uh, am avut deja suficiente uh, indicii în trecut. Nu se menționează niciodată uh, acordul TTIP, mm, politica agricolă comună a contribuit un, la un uh, uh venit uh, pentru agricultori, însă începând cu 1986, uh, agricultura a început să-și piardă statutul excepțional modelul agricol de până atunci, bazat pe coeziunea socioeconomică și teritorială. Puteți să încetiniți, vă rog, spune președintele? În momentul de față, raport, progresul a fost, eh, progresul devine mult mai necesar după părerea noastră, nu este posibil să liberalizăm comerțul pe baza, exclusiv pe baza cererii și ofertei. Nu putem să uh, introducem um, aceste uh, modeluri în Europa și istoria ne uh, dovedește. Avem principiul precauției, avem uh, denumirile de origine, avem o serie de măsuri care ne arată că există externalități pozitive ale agriculturii care au dus, trebuie să ne gândim și la pierderea biodiversității. TTIP este un mare pas înapoi din multe puncte de vedere. Trebuie să oprim acest declin al agriculturii europene. Vă mulțumesc! interpreții vă rogă în viitor să nu vorbiți repede, în special atunci când citiți un text, pentru a se putea înțelege ceea ce doriți să transmiteți. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Împărtășesc o serie de puncte uh, exprimate de doamna Eranz Garcia. Uh, atunci când ne spune că agricultura trebuie să se ajusteze pentru a permite altor sectoare sau statelor terțe cu care avem negocieri. Eu mă număr printre cei care sunt de părere că agricultura este un sector strategic și, trebuie, și că vorbim aici despre securitatea noastră alimentară. Nu îmi doresc nici eu să avem acorduri cu orice preț. Agricultura trebuie să fie în centrul negocierilor noastre. Pentru cei care spun acest lucru, trebuie să le reamintim că orice acord trebuie să fie echilibrat, tarifar, non-tarifar, de protecția indicațiilor de origine geografică și, de asemenea, în ceea ce privește accesul la piețe, Trebuie să protejăm sectorul produc- producției agricole, agricole fragile, în special în perioada actuală. Aceste sectoare sunt ă, foarte importante pentru locurile de muncă și adaug că protecția sectoarelor sensibile trebuie să fie avută în vedere în cadrul strategiei noastre de ansamblu aplicate tuturor acordurilor comerciale. Comisia trebuie să aibă o vedere de ansamblu a tuturor articolelor, acordurilor discutate pentru a putea să uh, găsească soluții. În ceea ce barierele non-tarifare aplicate aspectelor sanitare, fitosanitare și altele. Miza nu este uh, miza este degradarea normelor noastre de reglementare care protejează cetățenii și consumatorii. În ceea ce privește proprietatea intelectuală, un capitol, un capitol major în acordul discutat cu Statele Unite, nu trebuie să uh, uităm de acest aspect, trebuie să protejăm agricultorii noștri împotriva uh, contrafacerilor. Trebuie să uh, susținem și informarea, bună informare a consumatorului orice semnare a unui acord comercial uh, trebuie să fie oprită dacă nu respectă indicațiile de origine geografică. Vă mulțumesc. Vă rog, dacă vorbiți mai mult timp, nu exagerați totuși cu timpul de intervenție. Vă mulțumesc foarte pe scurt. Mi-am lipsește în acest document ceva la punctul 3 și 4, unde se vorbește tot timpul de folosirea uh, utilizarea cea mai bună pentru fermierii noștri. Înțeleg acest lucru. Da, fermierii sunt în centrul politicilor noastre agrare, însă vedem care sunt mișcările acum în lume și de aceea avem nevoie de o politică agricolă care să țină cont de aceste nori fluxuri migratorii. E, avem nevoie de o evaluare nu doar în ceea ce privește fermierii noștri, ci și ceea ce se întâmplă în celelalte părți ale lumii. Pentru noi, utilitatea cea mai bună e și cea pentru noi, dar trebuie să vedem ce se întâmplă și de cealaltă parte. Noi nu putem face pe costul altora aici tot afaceri bune. Trebuie să ținem cont de acești refugiați care sunt în mișcare în întreaga lume. Pan posel Nicholson. Mulțumesc, domnul Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte un subiect foarte interesant în acest moment. Uniunea Europeană a prioritizat importanța comerțului global cu încurajarea guvernului meu și a producătorilor din Europa. Nu cred că trebuie să subestimăm valoarea liberului schimb și a comerțului echitabil. Însă felul în care Comisia a uh, negociat aceste tratate este bună în practică, însă avem impresia că agricultura a fost folosită ca un uh, obiect de negociere, ca un fel de as din mânecă și acum, cum domnul comisar Hogan încearcă să susțină fermierii Uh, să justifice pierderea veniturilor în agricultură. Doamna comisar Malmström uh, este într-un turneu al tuturor acestor state unde încearcă să deschidă noi piețe fără să se gândească la efectele acestor acțiuni asupra altora. Eu cred că acordul, studiul în legătură cu acordul TTIP uh, Uh, studiul făcut de către Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite era foarte clar uh, și economia, agricultura europeană va uh, face un pas înapoi. Aproape toate sectoarele ar avea de pierdut în afară de sectorul fructelor. Dar suntem în timpul uh, Uh, campanii electorale în Statele Unite. Situația este incertă, orice părere avem despre posibili candidați, dacă domnul Trump va construi zidul cu Mexicul sau nu, însă acordul TTIP cred că nu va reprezenta o prioritate în viitorul apropiat. Însă mă preocupă situația legată de Mercosur. Tratatul cu Mercosur are Uh, potențialul de a distruge sectorul bovinelor în, uh, și al cărnii de vită în toată Uniunea Europeană. Nu văd cum uh, fermierii europeni ar putea să facă față acestei concurențe din America de Sud. Și nu știu cum au făcut, cum au procedat negociatorii. Propunerea inițială era de anumite câteva mii de tone de carne de vită și acum mass media spune că Europa deja a acceptat deja acest, această cantitate de uh, carne de vită. Este timpul ca negociatorii să înțeleagă cât de mare este impactul acestor informații asupra cetățen- cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult. Împărtășesc părerea dumneavoastră și eu sunt de părere că statele membre nu sunt suficient de active și că fermierii noștri nu sunt suficient de activi. Îi dau cuvântul acum domnului Ferrand. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a completa ceea ce s-a spus, cu care sunt de acord în contextul crizei și austerității în care au fost uh, în care se regăsesc agricultorii europeni, trebuie să denunțăm faptul că uh, uh, îi susținem pe, pe uh, agricultorii care nu sunt în Uniunea Europeană, Moldova, de exemplu, care a beneficiat de un ajutor, în cazul uh, Tunisiei susține producția de fructe și legume, însă acum Tunisia, care este un mare concurent pentru sudul Europei, nu respectă nici uh, normele în ceea ce privește toxinele și pesticidele. Deci este vorba de aceste schimburi care dăunează foarte mult agricultorilor europeni acum uh, în timp de criză. Doamna Ciufila. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru, raportorii pentru acest uh, raport care ne permite să uh, examinăm aspectele critice pe care ar trebui să le subliniem la, atât și la Comisia INTA, comisia care este fundamentală. Avem un raport INTA care vorbește foarte des despre producție și uh, sectorul agricol aproape nu este niciodată prezent. Trebuie să afirmăm din nou principiul uh, că agricultura nu trebuie să fie o monedă de schimb sau o monedă de negociere în, negocie, în, în cadrul negocierilor cu tratatele cu statele terțe aceste acorduri trebuie să prevadă mecanisme de reciprocitate și de trasabilitate ale produselor pentru a permite consumatorilor să știe care este originea produselor pe care le consumă și să se verifice și metoda de cultură utilizată. Acest lucru ține de reglementările fitosanitare. agricultorii europeni trebuie să răspundă multor cerințe din punct de vedere fitosanitar. Există multe uh, mărfuri care intră la un preț redus și acestea reprezintă o concurență neloială față de proprii noștri producători. Avem nevoie de măsuri de salvgardare Uh, care să aibă rezultate uh, concrete și nu doar teoretice, cum a fost în cazul producției de roșii în acest an. Până la urmă, uh, aceste măsuri sunt în mare parte teoretice și nu pot să fie activate. Piața trebuie să fie evaluată în ansamblul său și trebuie să avem în vedere repercusiunile acestor acorduri asupra piețelor locale, pentru că aceste acorduri au un, au un impact cel mai mare asupra piețelor locale. Aceste studii sunt extrem de focalizate pe aspectul local și regional Am văzut acest lucru în regulamentul privitor la uleiul de măsline din Tunisia. Datele pe care le transmite Comisia Europeană ne arată că există informații în legătură cu aceste acorduri și există o evaluare constantă în legătură cu aceste schimburi comerciale. Însă aceste uh, acorduri nu trebuie să submineze sistemul de denumiri de origine geografică. Vă mulțumesc foarte mult, doamna McGuinness. Thanks to Mrs. Garcia. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnei Herans Garcia, pentru acest aviz foarte clar în această linie a teme. Esențial pentru mine este faptul că este vorba aici de răspunderea Comisiei pentru um, comerț internațional. Deci noi trebuie să fim foarte clar, foarte succinți uneori. E foarte important acest lucru. Pentru mine, primul aliniat este foarte aliniat, este desprijinit. Vreau să vă reamintesc că atunci când a dorit Peter Mandelson un acord uh, comercial mondial uh, care ne-am opus, uh, ne-a spus că dacă ne opunem s-ar putea să fie ca lucrurile să fie și mai rele, s-ar putea să aibă dreptate aici. Poate că avem foarte multe discuții cu privire la acordul bilateral, dar pentru mine esențial este efectul cumulat al diferitelor uh, acorduri comerciale. Eu sprijin uh, schimburile comerciale, dar cred că poziția agriculturii pentru multe state membre este una delicată. Sunt um, chestiuni diferite pentru linii de producție diferite. Mercosur, așa cum spunea domnul Nicholson, reprezintă o problemă foarte importantă pentru sectorul nostru al cărnii de vită, pentru multe dintre regiunile noastre rurale. Deci, din acest motiv, trebuie să fim foarte conștienți de efectele negative pe care le pot avea deci, ca și Comisie pentru Agricultură, trebuie să vorbim cu colegii noștri de la Comerț Internațional să înțeleagă aceste aspecte delicate și să țină cont de ele ca să nu dăm la schimb agricultura noastră, să ne protejăm produsele cât putem mai bine. Este foarte important, uh, având în vedere uh, problemele cu care se confruntă sectorul agricol în întreaga Europa. Deci, după părerea mea, este un aviz foarte important. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Mulțumesc foarte mult! Foarte bine punctat, efectul cumulativ, pentru că toate aceste lucruri se regrupează până la urmă și toate concesiile pe care le acordăm vor, vor duce la probleme importante. Dau acum cuvântul domnului Selimovici. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc, domnule raportor, raportor, pentru un aviz foarte bine formulat și chiar dacă suntem succinți și chiar dacă este um, destul de uh, scurt, suntem de acord cu ce spune, ca liberal ne considerăm că comerțul reprezintă o valoare fundamentală, fără de care nu ar exista prosperitate. Acestea fiind zise, suntem de acord uh, cu ideea că uh, agricultura de multe ori a fost folosită în negocieri, a fost dată la schimb și credem că n-ar trebui să stea așa lucrurile. De fapt, agricultura n-ar trebui să um, reprezinte partea cea mai importantă care e dată la schimb. Totul face parte din negocieri până la urmă, dar cumva agricultura până la urmă este lăsată la urmă. Am vrea să se sublinieze mai mult importanța, importanța negocierilor de tip, importanța încheierii acestora și importanța găsirii um, unui echilibru când e vorba de chestiunile agricole. Considerăm că ar trebui să se sublinieze că Pagubele cauzate de lipsa schimburilor comerciale în sectorul agricol au fost foarte importante și vrem să se pună accent pe uh, pagubele pe care le-a cauzat uh, embargoul rusesc asupra sectorului uh, agricol din Europeană. Considerăm că piețele noi reprezintă o oportunitate care poate, care pot să salveze agricultura europeană în problemele în care se află. Dar să nu ne lăsăm uh, conduși de iluzia că toate problemele sectorului vor fi soluționate prin găsirea de noi piețe. Agricultura trebuie să se descurce prin propriile forțe. Uh, bineînțeles că piețele noi reprezintă o parte a acestei soluții. Mulțumesc. Pytanie, jak się modernizować, w którym kierunku? Bun, acum problema este în ce sens trebuie să modernizăm Domnul Dan acum. Mulțumesc, domnule președinte. Deja s-a vorbit foarte mult de uh, faptul că agricultura fost ca monedă de schimb. Nu o să insist eu. Acum, în text mi se pare că ar trebui să reamintim mai clar um, natura specifică a sectorului agricol, cu punctele sale delicate bineînțeles că este mai fragilă și este esențial ca negociatorii europeni să găsească niște acorduri cu adevărat echilibrate pentru sectorul agricol și în același timp trebuie să ne asigurăm că sectoarele agricole sensibile să fie corect protejate în fața deschiderii piețelor, față de partenerii noștri comerciali care sunt și principalii noștri concurenți. S-a vorbit deja despre Statele Unite, Mercosur, dar în curând, de ce nu, și Australia sau Noua Zeelandă. În acest sens, trebuie să ne gândim că, de fapt, ce se negociază cu Mercosur, de exemplu, nu ne linișește, pentru că sunt uh, preluate multe dintre propunerile din 2004, dar în această perioadă lumea s-a schimbat foarte mult. Aș dori să reamintesc Comisiei să fie foarte atentă la efectele cumulate ale înlăturării tarifelor uh, vamale um, asupra um, um, obiectivelor noastre de competitivitate și obiectivelor uh, PAC, cum ar fi Um, reglementarea veniturilor agricole. Nu putem în același timp să sprijinim uh, agricultorii noștri printr-un buget uh, PAC, um, care este mereu redus, și după aceea să-i punem și în pericol uh, deschizând um, piața către statele cele mai competitive din lume când vine vorba de agricultură. Apoi, am mai fost și Comisia Ministerială de la Nairobi. Trebuie să fim foarte realiști în ceea ce privește funcționarea OMC care se confruntă cu diferite divergențe între membre, statele membre, mai ales când e vorba de chestiuni agri. Și acum întrebarea este, nu cumva OMC-ul a murit? Eu cred că da, mai puțin când e vorba de jurisdicție. Uh, nici Doha, nici Nairobi n-au adus uh, rezultatele care să fie la înălțimea așteptărilor agriculturii europene și mi se pare că Uniunea Europeană trebuie să-și uh, redefinească strategia față de OMC, să nu se mai comporte ca ultimul paznic al templului Um, acordând concesii unilaterale care contravin intereselor noastre. Celelalte părți din lume au alte poziții în OMC, nu există niciun motiv uh, ca noi să continuăm în continuare să aplicăm uh, acest fără omc și să apărăm acest forum. Mulțumesc. I często sami występujemy z inicjatywami w tym obszarze. Da, adesea se întâmplă că noi suntem uh, singurii care vin cu diferite inițiative. Așa uh, sunt interpretate de multe ori uh, pozițiile noastre. Acum, domnul Erdos. Mulțumesc. Trebuie să spun că sunt destul de surprins că se încearcă deschiderea pieței, mai ales față de America Latină, fără să se facă o analiză a impactului uh, corespunzătoare. Sunt de acord cu ce a spus domnul uh, Nicholson. Sunt uh, uh, 78.000 uh, de tone de uh, carne de vită, mm, la fel de multe mm, tone de mm, carne de pui, hectolitri de um, ulei și alte produse care intră în cantități mari și vreau să vă întreb din cauza acestora câți agricultori europeni nu o să ajungă la faliment. Mulțumesc, domnule Arniu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte încântat că atât Red McGuinness um, cât și Jim Nicholson uh, s-au referit la Mercosur. Pentru că uh, au indicat faptul că dacă Uniunea Europeană merge pe această cale în continuare și negociază în continuare cu aceste state din America de Sud, o să uh, aducă o catastrofă asupra industriei cărnii bovine din Irlanda și din Marea Britanie. Uh, Meryl McGuinness este din Irlanda și Jim Nicholson este din Irlanda de Nord. Întreaga Irlandă se bazează pe uh, Um, vite, pe animale care sunt uh, hrănite din uh, pășuni, um, lucru care intră în concurență cu carnea de vită din Argentina. Dar când se face, uh, se promovează aceste acorduri în rândul agricultorilor, acestea presupun pur și simplu că Uniunea Europeană va face ce trebuie. Dar nu se întâmplă așa. Cei care reprezintă regiuni unde sunt astfel de uh, Um, animale care sunt crescute, trebuie să condamne foarte mult ce se întâmplă în negocierile cu Mercosul. Dar nu numai cu Mercosul negociem, mai negociem și aceste tip. Și eu am uh, petrecut uh, um, ore în șir într-o sală de lectură citind uh, secțiunea agricolă din TTIP și, să fiu sincer, mi se pare că sunt tratat ca o, o ciupercă. Sunt ținut în întuneric și mi se dă um, bălegar. Pentru că, de fapt, după ce am citit uh, toată această secțiune, nu pot să spun că am aflat mai multe despre negocierile agricole în cadrul de timp. Mulțumesc, domnul Ariu. Mulțumesc, domnule Agniu. Ne bazăm pe dumneavoastră să interveniți când o să vină comisia aici să discutăm subiectul. Domnul Iar acum. Ja, Mulțumesc. Trebuie să spun că și eu am fost de mai multe ori în acea sală de lectură să citesc părțile legate de agricultură din TTIP. Compromisele încă nu le avem, însă e foarte interesant să vedem cum vor arăta lucrurile la final și va trebui să le discutăm aici. Sunt de acord cu cele spuse de antevorbitorul meu, însă vreau să mai spun două lucruri. Principial trebuie să spunem, da, comerțul este bun Este, există diferite procese și filozofii de producție care intră în dezbatere. Și ar trebui să ne întrebăm dacă standardele pe care le-am impus siguri au toate sens. Lipsește o asemenea dezbatere. Mi se pare de multe ori că bagajul nostru este destul de greu și restul lumii produce în alte feluri. De aceea cred că atunci când se stabilesc standardele, ar trebui să fim mai atenți, să spunem că este nevoie de un echilibru în acest sens. O a doua observație a fost și aceasta menționată. Agricultura este o parte foarte delicată, dar am mai văzut și în trecut următoarele. Avem această verigă lipsă și suntem de multe ori arătați cu degetul. Uh, Pe de o parte, societatea ne face greutăți și mă refer din nou la standarde și pe de altă parte am zis, trebuie să ne gândim dacă standardele pe care le avem au toate sens. Mulțumim. Domnul Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, o observație. Mi se pare că este contradictor să acceptăm deschiderea de noi piețe, cerând în, în același timp uh, protecție. Solicităm uh, uh, această instaurare a protecționismului de ani de zile și Uniunea Europeană a refuzat mereu în numele unor reguli de liber schimb și anumite state chiar sunt amenințate din cauza tocmai acestui, acestei concurențe libere. Este uh, cazul în Franța cu supermarketul Intermarché, care Um, a închis file la porcină. Deci solicităm um, um, solicitarea aceasta să se facă o protecție a piețelor vulnerabile mi se pare tot o utopie, pentru că nici în Uniunea Europeană nu se pot aplica astfel de reguli. Uniunea Europeană continuă să periviteze agricultura um, europeană prin acest tip pe care tot discutăm. Apoi, înainte să deschidem um, noi piețe și um, Um, care să permită statelor membre să-și diminueze importurile, ar trebui ca statele membre să aibă mai multe competențe încât să-și apere um, piețele naționale. Cred că trebuie să încetăm cu acest dumping social care pune în uh, pericol uh, piețele noastre și producția noastră. Mulțumesc, domnul Tes. Domnul Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Azi de vreme am mâncat o banană care nu venea de pe piața europeană, bea o cafea care nu vine de pe piața europeană. Trebuie să știm de ce e nevoie. E nevoie și de asemenea produse, dar comerțul trebuie să fie echitabil. Pe mine mă îngrijorează foarte mult felul în care marile concerne se folosesc de acest comerț. Am fost uh, activ și în grupul parlamentar germano-brazilian timp de 10 ani și am văzut cum uh, sunt uh, stabilite prețurile acolo, mai ales în ceea ce privește bananele. Această mare companie bana, care se ocupă cu bananele avea o cantitate de 50 kg și prețul bananelor a scăzut foarte mult așa că fermierii de acolo nu mai puteau să trăiască din creșterea bananelor. Apoi, costul a la 57 de dolari. În supermarket în uh, Germania, prețul este de 38 de euro. Li s-au mai luat și ultimii 25 de cenți uh, bieților fermieri. De aceea condițiile sunt foarte importante. Apoi, în ceea ce privește acordurile comerciale cu Mercosur, probabil unii colegi încă își mai amintesc că de multe ori am spus că importurile agricole trebuie să fie permise doar atunci când sunt îndeplinite standardele noastre în ceea ce privește mediul, protecția animalelor și așa mai departe. Dacă o asemenea cerere ar fi avut sprijin în Parlament, atunci lucrurile ar fi arătat altfel și în cadrul comerțului. În ceea ce privește produsele sensibile, e nevoie de limită, de limite superioare. Nu se poate să existe o libertate totală, de exemplu în ceea ce privește carnea de vită din America de Sud, care ajunge pe piețele noastre. Mai sunt probleme ca cele spuse acum de Peter Iar în ceea ce privește faptul că ne tot șicanăm cu actele noastre legislative. Un fermier a avut un uh, Uh, fiu bolnav și apoi a, avut, a uitat să spună ceea ce se întâmplă, nu se putea ocupa de activitățile sale și a trebuit să plătească o, o amendă foarte mare. Trebuie să avem grijă și ce se întâmplă în celelalte părți ale lumii și și la noi și trebuie să ne asigurăm că nu îi împovărăm și mai mult pe fermieri prin dispozițiile noastre legislative. No, panie pośle, a co z przetworami mlecznymi, jeśli pan nic dziś... Da, znajdą się produkcja și de producția de dacă n-ați mâncat uh, la micul dejun. Domnul Robert. Foarte pe scurt, discutăm de foarte multă vreme de criza din agricultură, dar criza asta nu se poate rezolva decât uh, cu ceea ce înseamnă deschiderea de noi piețe, pentru că vedem astăzi că avem o supraproducție sau avem fermieri care produc foarte mult și, din păcate, nu avem unde să vindem produsele. Iată deci că este nevoie de, de noi piețe de desfacere. Și aceste TIP pe care văd că unii colegi îl blamează. Nu atât de mult cum era la începutul uh, dezbaterilor în comisie. Trebuie să fie văzut ca fiind o oportunitate pentru noi, cei din Uniunea Europeană, pentru că piața americană poate să absorbă foarte multe produse din Uniunea Europeană și unde trebuie să fim noi foarte atenți este acea chestiune legată de standardele de calitate și acolo nu trebuie să facem niciun fel de rabat legat de aceste standarde, indiferent de ce palier vorbim, fie în zona animalieră, fie în zona Uh, uh, cerealelor sau, mă rog, a legumelor și, uh, și fructelor. Dar trebuie să fim foarte conștienți că nu putem discuta de relansarea agriculturii câtă vreme avem un blocaj pe piața Rusiei, dar noi respingem deschiderea de, de noi piețe. Iar indicațiile geografice ar trebui să fie, dacă vreți, un fel de Biblie pentru noi, la care să nu facem rabat. Consumatorul trebuie să știe în orice moment de unde consumă produsele pe care el le cumpără și pe care le plătește. Și cu această chestiune cred că putem să găsim, așa cum am spus uh, la început, un debușeu sau o relansare a agriculturii la nivelul Uniunii Europene, dar să rămânem mereu închiși în aceleași piețe pe care vedem că ele sunt uh, uh, nefuncționale sau insuficiente, fără să acceptăm că este nevoie de deschiderea altor piețe, nu o să putem să facem absolut nimic. Mulțumesc. Mulțumim. Ieri la Hanovra uh, târgul de acolo. S-a confirmat uh, justificarea sancțiunilor noastre. Mulțumesc, domnule Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că deschiderea de noi piețe este absolut esențială în contextul actual al agriculturii care se află în criză, dar cred că trebuie să lansăm negocieri bilaterale și multilaterale care să fie echilibrate cu statele terțe pentru a garanta o protecție corespunzătoare a sectorilor cele mai vulnerabile. De asemenea, consider că trebuie să refuzăm orice negociere prin care s-ar sacrifica um, agricultura europeană, care e mereu o monedă de schimb și trebuie să, de asemenea să luptăm împotriva efectelor cumulative ale concesiilor uh, tarifare acordate prin acordurile comerciale. Acestea trebuie să ofere niște condiții de concurență echitabilă pentru diferiții actori de pe piața agricolă, având în vedere costurile ridicate cu care se confruntă um, agricultorii europeni uh, când e vorba de protecția de mediu, protecția socială și așa mai departe, astfel încât um, agricultorii europeni să se bucure de toate avantajele deschiderii piețelor. Sunt de acord cu doamna raportor și cu ce au spus colegii dinainte, Uh, este absolut esențială protecția indicațiilor geografice când e vorba de negocierile cu statele terțe, mai ales uh, când e vorba de cele aflate în curs, în tipul în special. Mulțumesc! Putem acum să încheiem. Domnule Dantin, doriți să interveniți acum? Nu e în musai. Da. Uh, în numele lui Ester am luat cont de observațiile făcute și am să-i le transmit doamnei Heranz Garcia tot ce s-a spus aici. Mulțumim. În primul rând, aș dori să trimitem o scrisoare către DG Agri de la Comisie pentru că la acest punct n-a venit nimeni de la comisie. Avem alți reprezentanți ai comisiei, dar pentru alte puncte. Aș dori așadar ca secretariatul să, să transmită o scrisoare um, de Geagri în acest sens. Cât despre punctul nostru de aici, um, schimburile comerciale libere sunt avantajoase, dar dacă normele sunt corespunzătoare, bun, dar apar probleme când e vorba de negocieri. Negocierile trebuie să țină cont de interesele și de specificitățile a părților, să le acorde tuturor acestora câte o oportunitate. Nu trebuie, într-adevăr, să se facă concesii prea mari, pentru că altfel modelul european de agricultură va dispărea, iar acest lucru trebuie să fie um, cumva compensat, fermierii trebuie să fie compensați. Problema este că deciziile s-au luat la un alt nivel. La summitul de ieri de la Hanovra s-au uh, Uh, lămurit și mai mult uh, aspectele legate de accelerarea negocierilor. Dar, cum spuneam, noi vrem să protejăm interesele agricultorilor europeni. Trebuie să le apărăm. Așadar, mă rog, mă tot repet, dar este important ca aceste chestiuni să fie discutate și în cadrul uh, um, reuniunilor grupurilor politice. A plecat doamna Măghenes, dar trebuie să nu uităm că e vorba de decizii care trebuie să fie luate la nivel politic. Știm că domnul uh, Schulz este cumva destul de liberal în ceea ce privește chestiunile comerciale. Așadar, mesajul nostru. Sunt atât de multe acorduri că dacă se adună toate concesiile, după aceea va fi prea târziu să ne plângem de acestea. Bun, acum putem să încheiem discuțiile. Amendamentele trebuie să fie trimise până pe 28 aprilie, la ora 12. Acum să le mulțumim uh, uh, domnului dom domnului Danta trecem mai departe, trebuie să cerem scuze uh, domnului Jens Geier pentru că l-am făcut să aștepte, dar poate că e cumva în uh, folosul tuturor. Am avut o discuție importantă pentru sectorul agricol, cea legată de, liberal, de liberalizarea schimburilor comerciale. Și de faptul că trebuie să ne gândim la interesele agriculturii europene. Acum, vă, vă felicităm pentru coordonarea negocierilor bugetare pentru 2017 în Comisia pentru Bugete. După cum știți, veți lucra cu domnul Iar de la comisia noastră. Acum o să facem o fuziune a punctelor 8 și 9, dând cuvântul invitatului nostru. Ah, ja, poseł iar first, jest? Bardzo proszę, pan poseł Iar, to pierwszy. Nu stați, panowie. Bine. Nu, întâi domn... Bun, domnul Iar, domnul Găr și apoi domnul Iar, vă rog. Ähm, vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că mi oferiți ocazia ca în această dimineață să am un schimb de opinii cu dumneavoastră în ceea ce privește bugetul pentru anul 2017. Voi începe cu niște observații în ceea ce privește cum arată negocierile acum. Ne așteptăm să fie publicat proiectul de buget pentru 2017 de comisie la data de 25 mai, apoi va începe analiza pe conținut a acestui, a acestui proiect. Deocamdată Um, Parlamentul European și Consiliul, celelalte două brațe, au uh, redactat două documente și apoi există directiva, direcția pe care și-o dorește fiecare instituție pe timpul negocierilor. Parlamentul are liniile directoare pe care le-am prezentat în Comisia pentru Bugete și acolo avem un proces constructiv pe care l-am completat, l-am hotărât avem deci o foaie de parcurs în ceea ce privește viitoarele negocieri și apoi vom începe cu mandatul parlamentar în acest sens. Pentru un moment, ambele instituții și-au prezentat poziția de început, însă nu avem niciun fel de punct concret. Și asta pentru că încă nu avem acest proiect de buget. Din pozițiile de negociere ale Parlamentului și Consiliului putem deja să vedem niște condiții cadru despre cum vor arăta aceste negocieri. Din păcate, Parlamentul European, după semnarea tratului de la Lisabona, nu mai are acea poziție foarte puternică pe care o avea înainte în ceea ce privește procedura bugetară, pentru că în tratatul de la Lisabona noi trebuie să să uh, ajungem la o înțelegere în primă lectură. Acest lucru înseamnă că Comisia Europeană este cea care are o poziție cheie. Ea trebuie să jongleze între celelalte două autorități bugetare. Și, bineînțeles, intervine aici și președinția Consiliului. În ultimii ani am avut experiențe diferite cu președințiile Consiliului European și fără a intra în amănunte, putem să spunem că experiența strategică de acolo e că există diferențe foarte mari între președințiile care au loc, între ceea ce se întâmplă în Consiliu, ce se întâmplă când vin în delegația parlamentară, când ne spun asta e, nu mai schimbați foarte mule pentru că e un compromis foarte sensibil pe care l-am negociat și nu mai putem face nimic. E experiența pe care am avut-o înainte, unde răspunderea parlamentară parlamentară a fost așa, am venit aici, v-am spus, acum voi vă țineți gura. Cea, experiența pozitivă e cea de anul trecut sub președinția luxemburgheză. Aceștia au stabilit o linie de parcurs între Consiliu și Parlament și apoi au discutat-o. Apoi, bineînțeles, președinția slovacă se va afla într-o poziție cheie și mă bucur că mă voi întâlni în această seară cu ambasadorul pentru a discuta și să vedem cum uh, se va ajusta președinția lor. Documentul prezentat de Consiliu nu promite prea mult, stimați colegi. Am început să-l citesc și m-am gândit că poate am documentul greșit în față, pentru că totul arăta exact ca liniile directoare pentru anul 2016. Așa că după primele patru, primele patru pagini erau exact la fel, nu se schimbase nimic în uh, documentul Consiliului, tot arăta ca anul trecut și apoi în ultimele două pagini acolo erau făcute modificări. Nu, de fapt au fost schimbate două propoziții. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Consiliul, în ceea ce privește negocierile pentru anul 2017, vine cu o poziție neschimbată, ca aceea pentru bugetul 2016. Și cine a urmărit negocierile din 2016 a văzut că poziția Comisiei în ceea ce privește evoluțiile de atunci, criza și așa mai departe, totul a trebuit să fie schimbat complet. La categoria 3 și la categoria 4, politică internă și externă, avem marjele care sunt puse la dispoziție și avem limitele superioare ale bugetului anual, ale cadrului financiar um, anual, care au trebuit să fie epuizate, au fost epuizate complet pentru că a existat și această criză a refugiaților. Deci probleme foarte mari financiare. La categoria, la categoria 4, tot ce mai era la, disponibil ca fonduri ajunge acum pentru soluționarea crizei refugiaților și ajutarea statelor învecinate, Siria și așa mai departe. Și la categoria 3, politica internă, toate instrumentele sunt folosite astfel încât statele membre să fie asistate pentru criza refugiaților. Înseamnă că marjele aici sunt zero. Consiliul intră în negocieri și ne spune, da, dar a trebuit să uh, ne asigurăm că ne încadrăm între aceste limite pentru anul 2017. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă Consiliul va avea următoarea strategie, nu e una originală, nu e una nouă, e cea pe care am avut-o. Vor vor lua proiectul de buget al comisiei, vor vedea cum arată calculele, vor uh, și apoi dacă sunt inteligenți vor ține cont de criterii să vadă ce fel de program există, unde nu sunt fonduri suficiente pentru ele și anume ce fel de pro- care programe nu vor avea nevoie de atât de mulți bani în acest an din punctul de vedere al uh, Consiliului. Comisia va fi de acord și apoi noi vom intra în conflict, noi Parlamentul European cu Consiliu, asta după ce noi le vom explica unde punem noi accentul pentru bugetul pentru anul viitor. Și în martie, la Strasbourg, când am discutat linile directoare ale Parlamentului, am spus următoarele. Ținem cont de evoluțiile pe care le-am văzut cu crizele din acest an, cu crizele din anul 2005, cu crizele din 2015, toate acestea s-au prelungit. Așa că nu putem să credem sau nu putem să sperăm, nu ne putem aștepta ca din punct de vedere politic să se rezolve ceva în ceea ce privește criza refugiaților în acest an sau anul viitor. Avem aceeași situație economică, avem o situație economică nefericită în multe state europene din Uniunea Europeană și va trebui să ne gândim cum va arăta acest buget european cu mijloacele insuficiente pe care le are? Cum poate face față acestor crize? Cadrul financiar multianual 2015-2020 are aceste limite superioare, bine fixate. Foarte multe state membre și cel din care vin eu au spus atunci când s-a făcut acest cadru financiar multianual, s-au felicitat pentru că în sfârșit nu mai cresc, ci scad cheltuielile Uniunii Europene. Acum am văzut evoluțiile din ultimii ani și vedem că acest cadru financiar multianual a fost făcut pentru vremuri bune. Dacă totul ar fi arătat ca înainte, probabil lucrurile ar fi funcționat, însă avem criza financiară, avem criza refugiaților și știm care e situația în sectorul agricol, nici acolo nu e strălucitoare. Și știm cum am reacționat pentru, la bugetul din 2016. Dar Consiliul spune tăiem din plăți. și va trebui să existe o verificare a cadrului financiar multianual. Au spus, da, vom evalua, să vedem totul cum a funcționat și vom trage concluziile pentru următorul cadru financiar multianual. însă nu se discută despre punerea la dispoziția mai multor fonduri. Am putea face ceva dacă bugetul ar fi mai flexibil, însă categoriile, fiecare luată în parte, nu pot fi acoperite. Nu se pot lua bani de la o categorie și să fie transferați într-o altă categorie. Probabil vă convine să auziți așa ceva, pentru că atunci nu se poate interveni foarte mult pe categoria 2, dar pe de altă parte nu se pot lua alți bani care să fie aduși în categoria 2, cea agricolă. Acestea sunt condițiile cadru. Avem câteva instrumente, puține, pe care le-am impus, chiar dacă statele membre au dat dovadă de rezistență. Dacă aceste instrumente nu existau, atunci situația ar fi fost cu totul altfel pentru 2016. Avem o criză prelungită în diferite domenii politice. Trebuie să mai găsim bani în continuare pentru garanțiile care există, pentru fondul european, pentru investiții strategice, nu am ajuns la cele 8 miliarde, suntem la 3,8 aproximativ, mai trebuie să găsim încă 4 miliarde în următorii ani pentru acest program. O sumă pe care să o transferăm spre acest program. E situația în care ne aflăm, stimați colegi, stimate colege, și trebuie să vedem cum putem folosi cel mai bine banii europeni, astfel încât să schimbăm situația cu crizele cu care avem de-a face. Ne dorim să mergem mai departe. Ne dorim ca bugetul european să își aducă aportul în ceea ce privește creșterea și ocuparea forței de muncă și de aceea poziția Parlamentului European merge în această direcție. Există diferite documente economice pe care ne le dă Comisia Europeană, previziunile economice, raportul de creștere, semestrul european. Ne-am dorit ca toate acestea să meargă mai mult în următoarea direcție și anume în ceea ce privește fondurile europene să fie conduse în direcția de care e nevoie. Ne dorim în continuare să luptăm împotriva sărăciei. E în continuare un obiectiv de strategia europeană 2020 și dorim să scădem riscul de sărăcie în cadrul copiilor. Avem o situație în care criza plăților la tranziția dintre un cadru financiar spre celălalt uh, s-a mai accentuat, e un fenomen tehnic. Trebuie să ne gândim, e pătura prea scurtă, am tras-o acum până la gât și picioarele sunt, ne sunt în continuare reci. Trebuie plătite aceste facturi restante. Cauzele sunt faptul că intervin aici statele membre. Promisiunile politice care s-au făcut, ce se va, va plăti Uniunea Europeană, sunt ignorate și pur și simplu la plăți sunt făcute tăieri. Există o listă cu de cumpărături da, ar costa 100 de euro, dar vă dau numai 75 de euro pentru ele. Ei bine, așa ceva nu poate să funcționeze. Aceasta e situația în care ne aflăm și am vrut să vă dau această privire de ansamblu, să vedeți care e părerea mea în ceea ce privește evoluția discuțiilor, iar acum aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! spune domnul președinte. Acum are cuvântul domnul Iar. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Gaier, pentru introducere. În ceea ce privește bugetul, vreau să spun că cu cât există mai mulți bani, cu atât sunt problemele și mai mari. Am auzit ce ne spuneați la început, partea statelor membre, avem aceleași condiții cam pentru bugetul din 2016, ar suna stabilitate, ceva ce fermierii își doresc în Europa întotdeauna, stabilitatea sună foarte bine, dar dacă analizăm situația mai cu atenție, vedem exact care sunt problemele. Și le-ați spus foarte clar. Avem o criză economică uriașă în sectorul agricol în sectorul lactatelor, în sectorul cării de, cărnii de porc. Apoi, prețurile sunt foarte mici și în domeniul cerearelor. Pot să trăiască fermierii noștri Vom sublinia cât de importantă e agricultura, cât de important e sectorul agricol, nu doar în ceea ce privește alimentația, și, ci și ca factor economic, locurile de muncă din acest sector și ajungem și la prima problemă. În cadrul financiar pe termen mediu, plățile de sub al doilea pilon vor fi reduse. ne spunea ce spune Consiliul, își dorește să creeze locuri de muncă, dar acționând așa, va, efectul va fi contrar. Există programe de mediu, programe de investiții, programe importante pentru regiuni și pentru fermieri și astfel de programe trebuie să fie sprijinite, dar avem și aici reduceri, ceea ce e un lucru contraproductiv, vom menționa și acest fapt. și apoi o politică bugetară înaltă, probabil dacă putem să-i spunem așa, în perioada trecută a existat o anumită creștere. Acest acești factori legați de inflație Dar noi nu avem așa ceva în sectorul agricol, așa că vedem dintr-o dată că vor fi simțite toate aceste reduceri. În avizul nostru vom sublinia cât de important e sectorul agricol. Apoi vom sublinia și faptul că aceste nu ne mulțumesc deloc aceste reduceri în ceea ce privește dezvoltarea rurală și vom spune clar că ne confruntăm cu o criză economică în sectorul agricol și e nevoie de soluționarea acesteia. Rezumatul dumneavoastră a fost corect, a fost bun. Vom avea și noi reuniuni ale, coordonatorilor, ale raportorilor din umbră și pe mine mă supără situația că majoritatea statelor membre comandă, dar când vine plata nu mai sunt prezente. și va trebui să găsim o direcție în Parlamentul European, să aducem puțin o ordine în această situație. Apoi, în ceea ce privește problemele descrise, ce ni se adună din trecut acum? Da, mai putem um, interveni. Unele programe se derulează pe mai mulți ani, au probleme în continuare. De obicei, astfel de programe erau rambursate în statele membre, dar apoi statele membre uitau să mai achite aceste facturi spuneau vom plăti datorile din trecut cu bani noi, dar nu se întâmplă așa și cred că și aici Parlamentul European trebuie să facă o declarație clară că nu ne mai dorim să se întâmple așa ceva și nevoie de o claritate bugetară. Avizul nostru cere din nou stabilitate pentru domeniul agricol, însă în același timp e nevoie și de flexibilitate pentru că provocările din domeniu sunt în continuare foarte mari. Vă mulțumim, are cuvântul domnul Hausling. Vă mulțumesc pentru introduceri. Cred că în linii mari suntem cu toții de acord cu bugetul pe care îl avem și cel care urmează, nu vom avea fondurile de care avem nevoie. Nu e o situație nouă. Domnul Gaer avea dreptate când ne spunea că crizele nu se împuținează, datorii vechi nu au fost plătite. Eu vreau să văd cum va aborda până la urmă Parlamentul această situație. promisiunile pe care le facem, ceea ce ne dorim să finanțăm și la exterior și nu vom putea până la urmă. S-a spus de mai multe ori că statele membre sunt responsabile pentru această situație, mai ales un stat membru, și anume cel din care cel despre care au vorbit ambii colegi. Germania s-a implicat foarte mult, astfel încât s-a ajuns la faptul că să luptăm împotriva faptului că bugetul va fi redus. Dar e foarte important ca și guvernul german să fie adus puțin la realitate. Să fie foarte clar că un, cu un asemenea buget nu vom rezista până în anul 2020 fără să putem apela la alte finanțări. De aceea trebuie să se pună presiune pe faptul că noul cadru financiar multianual trebuie să fie renegociat. Eu nu văd nicio altă solu- soluție. Pentru că ar trebui să uh, apărăm niște compromisuri care știm cu toții că nu vor funcționa. Și atunci, ce va face până la urmă Parlamentul? Va spune odată nu putem să fim de acord cu așa ceva? Pentru că, într-un final, trebuie să spunem lucrurile nu pot să funcționeze așa. Și trebuie să spunem foarte clar, nu vom fi de acord pentru că ceea ce există acum nu poate funcționa. Din păcate se întâmplă așa că până la urmă se votează ceva și la cadrul financiar multianual uh, precedent. Am zis să facem așa, poate va fi mai ușor, dar odată și odată tot trebuie să apăsăm pe frână pentru că altfel vom avea probleme foarte mari. Domnul Flanagan. Vă mulțumesc foarte mult. Tocmai vreau doar să parcurg câteva puncte. 1. Bugetul trebuie să fie menținut la nivelul actual. În al doilea rând, agricultura a fost dezavantajată datorită deciziilor politice și acest buget trebuie să crească. Nu este corect ca politicienii să ia decizii în legătură cu sancțiunile fără să se gândească la consecințele ulterioare. De asemenea, piețele trebuie să fie protejate, fermierii nu pot să concureze cu uh, importurile la preț scăzut. Atunci când ați spus că comerțul este în beneficiul tuturor, realitatea este că dacă Uniunea Europeană uh, are succes în, în vânzarea mai, a mai multă carne de vită și noi uh, Uh, mâncăm mai multe, cine, noi vom vinde mai puține aici. Deci cineva întotdeauna câștigă și altcineva pierde aici. Dacă mâncăm din ce în ce mai multă carne de vită, cu toții vom deveni obezi. Există un dezechilibru fundamental dacă cerem producătorilor dintr-o economie de cost înalt să concureze cu producătorii din economiile cu costuri scăzute. Uh, fermierii se, se, se așteaptă ca fermierii să lucreze pentru nimic și alții intermediari să uh, facă o avere de pe urma acestei uh, munci. Noi reprezentăm fermierii suntem bine plătiți, însă fermierii pe care îi reprezentăm nu au aproape nimic. Aceste probleme trebuie să fie rezolvate, pentru că se pare că mergem într-un cerc vicios. Eu cred că trebuie să protejăm comerțul pe care îl avem și să rezolvăm problemele deja existente. Vă mulțumesc, domn... doamna Neuzer. Vă mulțumesc, domnule Gaier. Nu am înțeles. Vreau să vă mulțumesc pentru cele spuse. Au fost lucruri necosmetizate, ușor de înțeles. Și apoi, domnule Iar, o întrebare în legătură cu punctul 4. Acolo se cere, se cer, se cere finanțare suplimentară pentru sectorul laptelui și al cărnii de vită, totul în legătură cu situația de embargo. O întrebare. E realist faptul că pentru aceste domenii în sectorul agricol să existe mijloace financiare suplimentare, că exista unul trecut, da, pot să înțeleg și pot să fiu de acord. Dar Domnule Gaier, cât e de realist acest fapt să existe aceste fonduri suplimentare? Pentru că cred că trebuie să fim onești față de alegătorii noștri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de părere că este, acesta este elementul cel mai interesant din uh, discuțiile bugetare. Ce facem cu stabilitatea pe termen lung în domeniul agricol? Bineînțeles, putem să dezbatem foarte multe puncte, însă unul, una dintre amenințările majore din următorii ani, inclusiv din anul viitor, este naționalizarea sau renaționalizarea în anumite state ca răspuns la neajunsurile bugetului agricol comun. Mm, Europa este un gigant agricol, un gigant al finanțării agricole eh, și câteodată un pitic politic. Noi trebuie să avem o, păre, o poziție foarte clară în legătură cu cererile bugetare. Impactul asupra sectorului agricol în zonele rurale este foarte clar și trebuie să ținem să ținem cont de aceste lucruri. Avem și planificarea multianuală prin care putem să ne asigurăm că uh, bugetul pentru dezvoltarea rurală va rămâne la același nivel, inclusiv alocările naționale pe care le-am menționat în remarcile introductive. Însă vor fi afectate plățile directe doar dacă uh, scăderea va ajunge la 1,6%. Este o țintă dincolo de nivelul de 2000 de euro. Mm, sunt sigur că va exista o dezbatere înfocată în legătură cu eficiența plăților directe și în legătură cu această creștere. Rezerva de criză poate să fie și ea utilă, însă regulile de implementare trebuie să fie și ele bine definite. În avizul nostru trebuie să uh, reflectăm asupra părții neutilizate a alocărilor și să recuperăm fonduri, fondurile neutilizate pentru bugetul PAC. Trebuie să menționăm și uh, schema de stocare privată, uh, care este o soluție pe termen scurt, dar nu pe termen lung. Trebuie să uh, ne referim și la problemele instituționale care ar putea să fie periculoase, creșterea, scăderea numărului de angajați ar putea să fie periculoasă, în special în domeniul controlelor. Ă, trecerea la nivel regional trebuie să fie și ea făcută cu mare precauție. După părerea mea, în ceea ce privește atribuțiile legate de alimente, acestea trebuie să rămână la Direcția Generală Agri. În ceea ce privește problemele mai generale, Armonizarea fiscală și efortul bugetar al al acestui proces ar putea să fie menționat ca punct de referință. Deci, eh, așteptăm com- propunerea comisiei la sfârșitul lunii mai și aștept o, o bună cooperare și în cadrul comisiei noastre. Grazie Presidente. Io innanzitutto voglio sottolineare come... Vă mulțumesc, domnule președinte, eh, ca și colegii mei. Aș sublinia că trebuie să înțelegem importanța pentru creștere și pentru ocupare a agriculturii. Lucru legat de echilibrul alimentar mondial și eu insist ca bugetul 2017 să rămână la nivelul bugetului actual. FEDER cu programul LIDER constituie o locomotivă a dezvoltării durale și a diversificării economiei. Permite să îmbunătățească calitatea producției și a produselor. Și este așadar necesar să le acordăm atenție în ceea ce privește creditele de angajament. În, ce, în al doilea rând, evoluția prețurilor acestea acest lucru uh, necesită acțiuni rapide în favoarea agricultorilor. Avem nevoie de resurse financiare din uh, surse inovatoare pentru a evita volatilitatea prețurilor pe piața agricolă. Așadar, avem nevoie de resurse suplimentare pentru bugetul 2017 pentru sectorul lactatelor uh, fructelor și legumelor pentru a atenua consecințele crizei și ale embargoului rus. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Rope. Vă mulțumesc, m-am bucurat uh, să aud ceea ce ne-a spus domnul Gaier astăzi și că problemele pe care le discutăm astăzi nu coincid 100% uh, întotdeauna cu competențele noastre, însă trebuie să spunem foarte clar că nu putem tolera uh, reduceri suplimentare și că trebuie să găsim fonduri noi. Sunteți cu toții conștienți că în Europa în diverse state membre există o părăsire în masă a zonelor rurale, unde au rămas doar cei vârstnici. Mm, surplusul de produ- producție în momentul actual nu înseamnă uh, menținerea situației peste 10-15 ani. Și s-ar putea să ne confruntăm cu probleme majore în viitor dacă nu ne gândim pe termen mai lung. Șomajul în zonele rurale este dublu față de șomajul în orașe. Venitul este el mai scăzut cu 1,5 de 1,5 ori. Așadar, în multe state membre nu are, nu are rost să rămâi într-un sat, termini școala și te duci la oraș sau emigrezi într-un în afara țării. Dacă nu încercăm să rezolvăm această problemă, migrația internă va crește mult mai mult uh, în infrastructura nouă duce la noi investiții. Ați spus că trebuie să facem în primul rând față crizei. Acum de un an și jumătate durează această criză, criză și situația nu s-a îmbunătățit deloc, ba chiar s-a înrăutățit. Știm de unde provine această criză. Trebuie să revenim la reglementare sau trebuie să acordăm susținere suplimentară. Nu există alte modalități. Nu sectorul agricol a creat conflictul Ucrainei cu Rusia. Nu sectorul agricol a dus la acest embargo, însă el este cel care suferă. A căzut victima acestui embargo fără a avea nimic de a face cu criza. Trebuie să ajutăm sectorul cărnii de porc și sectorul lactatelor. S-au găsit 3 miliarde și jumătate pentru rezolvarea soluției migrației, problemei migrației. Poate putem găsi și uh, soluții aici, poate putem trimite produse proaspete în taberele de migranți, uh, unt, lapte, uh, putea fi o piață extrem de importantă. Așadar, trebuie să găsim măsuri mai mici sau mai mari și să ne dăm seama că fermierii noștri trebuie să se uh, simtă mai siguri, nu să fie lăsați de izbeliște de către Uniunea Europeană. Dacă nu vor, vedea, nu vor avea nicio speranță, vom avea probleme. Domnul Tacula are cuvântul acum. Haluan tässä Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Iar pentru proiectul de aviz foarte echilibrat în legătură cu propunerea de buget pe 2017. A abordat puncte foarte importante, cum ar fi competitivitatea agriculturii, și dezechilibrele în lanțul alimentar, unde producătorii uh, sunt în situație dezavantajată față de ceilalți din acest lanț. Un alt mesaj cheie este să menținem dimensiunea bugetului în situația de criză actuală aș sublinea cel puțin la nivelul uh, actual. Acesta ar fi un minim. De asemenea, subvențiile pentru sectorul uh, lactatelor trebuie să fie menținute pentru a atenua efectul crizei. Trebuie să ținem cont de coerența procedurilor, în special în domeniul agriculturii, unde efectele sunt pe termen, termen lung prin natură. De exemplu, în ceea ce privește eliminarea cotelor, dacă se dovedește că a fost o decizie pozitivă, în cazul statului meu, Finlanda, eliminarea uh, cotelor a fost o problemă majoră. Am văzut că de la regiunile mai slab producătoare, producția a fost transferată către regiunile mai eficiente, însă noi dorim ca agricultura să uh, rămână un sector viabil peste tot în Uniunea Europeană, nu doar în anumite regiuni. Așadar, trebuie să fie susținute uh, zonele cele mai dezavantajate pentru a evita concentrarea excesivă care nu este bună uh, nici la scară mică, nici la scară mai mare voi depune câteva amendamente la acest uh, aviz, însă, în general, uh, salut uh, acest aviz al domnului Iar, care este de o calitate foarte bună. Vă mulțumesc că aceștia au fost toți mm, care s-au înscris pe lista mea. Dau cuvântul reprezentantului comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, pot să fac doar câteva comentarii preliminare. Acum, propune, propunerea formală va fi prezentată în 25 mai. Mesajul principal este cel al stabilității, instrumentele bugetare pentru 2017, eh, care să îndeplinească necesitățile PAC. În mare parte, la plățile directe suntem în al doilea an de implementare, deci am intrat deja în, ca, în etapa vitezei de croazieră. În ceea ce privește măsurile de piață, în momentul de față, acestea sunt puțin mai scăzute pentru 2017 decât în 2016, datorită faptului că pachetul de 500 de milioane și-a, a, își face efectele bugetare în 2017 și doar puțin în 2000, 2016 și mai, și mai puțin în 2017, cel puțin conform informațiilor de acum. În ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor, un mesaj important este că Comisia se gândește să prelungească măsurile pentru retragere atâta timp cât uh, embargoul rusesc rămâne în vigoare. Un alt lucru care uh, va afecta structura semnificativ structura bugetului agricol pentru 2017 este dispariția uh, taxelor la lapte. Până în 2016 acestea au fost o sursă majoră de venit pentru buget și uh, acest lucru se leagă de dispariția uh, sistemului de cote. În general, ne așteptăm ca bugetul PAC să fie sub uh, plafoanele CFM, sub, uh, sub plafoanele, să fie sub, sub plafoanele CFM. Um, așadar, am prezentat deja, poate ați văzut, uh, o propunere pentru disciplină financiară care se va aplica doar la finanțarea rezervelor pentru criza agricolă pentru a nu se depăși rezervele pentru criza agricolă. Suma inițială era 450,5 eh, milioane de euro pentru 2017. Pentru eh, dezvoltarea rurală, angajamentele, eh, creditele de angajament vor fi conform plafoanelor din cadrul financiar multianual va fi un an important, se, vor supra, se va suprapune noua perioadă de programare și uh, sume importante vor fi returnate statelor membre la încheierea perioadei uh, precedente de programare. Bineînțeles că vă vom da toate detaliile odată ce bugetul va fi prezentat în 25 mai un comentariu final important pentru Parlament în ceea ce privește proiectele pilot. Aici așteptăm lista din partea Parlamentului ca în fiecare an pentru a putea purta o discuție și un dialog informat în legătură cu aceste proiecte pilot. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule director. Domnul Gaier acum dacă dorește să răspundă la comentariile făcute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot să discut despre fiecare dintre intervenții, bineînțeles. Fiecare a comentat avizul făcut de domnul Iar. Așa se întâmplă lucrurile în Comisia Agri, însă voi spune câte ceva pe o parte dintre punctele atinse și anume unde mi-au fost adresate întrebări sau unde cred că pot să îmi aduc contribuția la discuție. În ceea ce privește întrebarea dacă, în teorie, există vreo șansă pentru un buget crescut al Uniunii Europene. Acest lucru nu se întâmplă aici, în procedura bugetară, nu se hotărăște acolo ci se decide atunci când discutăm despre cadrul financiar pe termen mediu. Ce se va întâmpla după 2020? Discuția începe exact acum. Statele membre deja au intrat într-un dialog unele cu celelalte, au existat ateliere în uh, Berlin, în Amsterdam, uh, în președinția, unde, spre surprinderea mea, s-au pus multe întrebări, s-a discutat foarte deschis. Să punctul hotărător va fi următorul. Ce ne va prezenta Comisia la sfârșitul anului ca proiect în ceea ce privește revizuirea cadrului financiar pe termen mediu? Uh, nu trebuie să fim profeți ca să ne dăm seapta, seama comisia va sta la o parte în ceea ce privește referendumul, referendumul britanic, pentru că comisiei, bineînțeles, e frică să nu facem legături între toate aceste elemente și nu interesează așa ceva. Poate suntem neinteresați noi de asemenea legături. Și asta pentru că trebuie să discutăm neapărat, să vedem dacă prioritățile au fost stabilite în mod corect în ceea ce privește bugetul european. Și nu vă spun nimic nou dumneavoastră, specialiștilor, când spun că trebuie să ne mai gândim și trebuie să discutăm și despre următorul aspect Uniunea Europeană are un sistem bugetar corespunzător. Mă gândesc la mijloacele proprii, pe care nu le avem. Mai mult de 80% din volumul bugetar din Uniunea Europeană uh, depinde de transferurile statelor membre și cred că ne vom avea într-o situație lipsită de decență în care statele membre vor acționa în funcție de ideologii și noi nu avem mijloace proprii pe care să le putem administra noi cum vrem. Discutăm toate aceste aspecte, noi, cei de la Comisia Bugetară, dar ne-am gândit să nu complicăm discuția cu mult prea multe idei care ar putea să ducă la o discuție neclară, adică așa că așteptăm propunerea grupului Monti. Astfel se răspunde și la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, domnule Iar, dacă la sfârșit iar vom avea facturi neplătite la sfârșitul anului. Da, pentru un moment și statele membre și în Germania. Avem aceeași situație, avem de un fel de joc în ceea cu acest CFM au venit niște bani noi, proaspe, se folosește comisia de ei să mai plătească facturi neachitate, muntele de facturi mai scade. Și apoi în media ce apare, vedeți Parlamentul European, o isterie ce se întâmplă acolo, o milioane de euro în facturi neplătite. Noi analizăm acest efect de yo-yo și putem să ne dăm seama foarte ușor că dacă nu se schimbă nimic, atunci la finalul perioadei vom avea exact aceleași probleme ca acum. Domnul Heusling întreba despre consecințe. Ce fel de consecințe învățăm din toate aceste situații. Da, aveți dreptate, eu sunt social-democrat, domnul iar e creștin-democrat, o mare coaliție. Ce face această mare coaliție acum? Pe mine, în Germania, m-a supărat foarte mult situația din anul 2013, când aveam o coaliție creștin-liberală. Toată lumea la Berlin venea în fața camerelor de filmat și spunea Uniunea Europeană trebuie să economisească acum. Uh, spuneau asta, dar mai departe nu știa nimeni ce ar trebui să se întâmple. Așa ceva se poate face și spun atât timp cât cetățenii nu știu exact ce fac ce face Uniunea Europeană. 50% din munca mea e să le explic cetățenilor ce face Uniunea Europeană cu banii. Atunci, am discutat despre un sing- o singură posibilitate și anume să respingem bugetul, adică să dăm cu bomba. Acest lucru înseamnă că în anul bugetar viitor ce vom face? Ne vom uh, baza pe dispozițiile previzorii care există. În fiecare lună trebuie să uh, cheltuim o parte din uh, ceea ce s-a împărțit pentru întregul an din punct de vedere bugetar. Vom rezista așa? Dacă vom, Parlamentul spune că da, atunci merg și în celelalte comisii și să întreb ce se întâmplă în celelalte sectoare. Dacă toate celelalte comisii spun că da, putem rezista așa, atunci putem să punem în activitate și ultimele mijloace. Și putem să acționăm așa. Dar apoi vin colegii experți din comisiile care se ocupă cu împărțirea banilor și ne spun sunt atâtea lucruri importante care trebuie finanțate, însă uh, lucrurile nu pot să stea așa. Foarte mult se plâng de situația din sectorul agricol, da, știu ce se întâmplă, știu ce se întâmplă sub pilonul 2. Putem rezista așa cum ne-am propus? Da, bine, atunci facem așa, dacă nu, atunci trebuie să o luăm de la capăt. Și să nu putem să ne întrebăm direct ce fel de, cu ce fel de consecințe vom avea de-a face. Uh, ne aflăm într-o situație ușoară, am spus asta și trebuie să facem politică. Eu cred în puterea argumentelor. CFM-ul, așa cum uh, funcționează pe moment, ei bine, vedem că nu funcționează și de aceea trebuie să discutăm între noi cu statele membre, astfel încât să ne asigurăm că putem schimba ceva. Și apoi colega Noihil care mă întreba cât de realiste sunt uh, aceste lucruri prevăzute. Stimată colegă, cred că e foarte greu să fac o previziune legată de viitor în acest sens. Nu pot să răspund la această întrebare. Pe de o parte, marjele din sectorul agricol sunt făcute astfel încât să se poată cheltui mai mulți bani acolo. Dar apoi intervine Consiliul care dorește să economisească bani, adică acolo unde există plăți în volume mari. A făcut acest lucru anul trecut în politica regională, până în punctul în care statele membre au spus dacă plățile mai sunt scăzute, atunci noi nu vom fi de acord cu acest buget. Eu nu vreau să trag niciun fel de judecăți dacă în acest an se va mai ajunge la asemenea dezvoltări, dacă tot ieri în dezvoltarea regională, nu știu. Așa că nu pot să răspund în mod concret la această întrebare. Și apoi în retorică se spune că trebuie să te iubească publicul tău, imediat voi încheia. Uh, și poate mai am o secundă să vă fac să mă îndrăgiți. Stimați colegi, stimate colege, foarte mulți în discuția asta ați spus foarte clar multe despre dezvoltarea regională și pilonul acestea. Vreau să vă spun un lucru. Argumentația noastră nu e una ușoară. Dezvoltarea agricolă e rurală e importantă, dar până acum nu a fost gestionată cum trebuie. Procentele sunt foarte mari acolo în cazurile în care plățile nu funcționează așa cum trebuie. Cauzele s-ar putea să fie mai multe, regulamentele pot să fie pe a complicate de multe ori și atunci noi, europarlamentarii, trebuie să ne gândim ce să facem astfel încât regulile să fie mai clare. Câteodată, autoritățile de gestiune și de control din statele membre nu funcționează, pentru că dezvoltarea rurală e al doilea pilon și o gestiune împărțită. Înseamnă că ține de regiuni cum sunt folosiți acești bani. Și tot regiunile sunt responsabile pentru control. aud tocmai din colegilor de la ECR, de la alte partide care spun din nou că banii europeni nu sunt folosiți așa cum trebuie. Și apoi avem pe colegii conservatori britanici, unde Curtea de Conturi verifică ce se întâmplă și, și acolo rata de eroare în Regatul Unit, rata, rata de eroare este foarte mare, înseamnă că autoritățile de supraveghere de acolo nu funcționează bine. Ce vreau să vă spun? Putem cere mai mulți bani pentru dezvoltare rurală, dar apoi trebuie noi, Parlamentul European, să ne aducem și contribuția și să ne asigurăm că acești bani sunt folosiți așa cum trebuie pentru dezvoltarea rurală și deocamdată acolo rata de eroare este foarte crescută. Putem să ne aducem uh, contribuția prin uh, a reduce complexitatea regulilor. Dar apoi importante sunt autoritățile din statele membre, cele de control, care trebuie să facă ceva cu aceste reguli uh, complicate. Eu sunt de acord cu ideea dezvoltării rurale. Unul din colegi spunea cât de important e să se, fac, să se găsească locuri de muncă în dezvoltarea rurală. într-un sistem greșit sau mai ceri bani, e greu. Domnul Rope, ce mai uh, spunea și dumnealui, vreau să vă răspund că așa se întâmplă lucrurile în practică. Doamna Gheorgheva ne spune la Comisia de Bugete că bani de la ajutor umanitar sunt folosiți, de exemplu, pentru folosirea de produse europene, alimente europene, care să fie folosite de refugiați. Ne dă tot timpul acest exemplu despre cum se poate organiza în mod inteligent acest uh, buget, astfel încât să ne ajutăm reciproc. Și eu cred că e un exemplu bun în legătură cu cum pot funcționa lucrurile. În final vreau să spun că trebuie să intrăm în această discuție foarte complexă în ceea ce privește bugetul și sper să avem un uh, rezultat mulțumitor și sper să fiu uh, sprijinit de această comisie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iar, pentru comentariile făcute. și vrem să mulțumim și domnului raportor care ne-a povestit despre probleme legate de cel de-al doilea pilon. Cred că e important să vedem dacă acest gen de erori s-au produs în mod sistematic, trebuie lămurite lucrurile. Domnule Hausling, am terminat luna de intervenție, dar fiți scurt, vă rog. Da, foarte pe scurt, dacă am înțeles bine, raportorul își dorește să evite un conflict. Ați spus foarte clar că hotărâm un buget care nu poate fi finanțat. Dacă suntem de acord cu o finanțare, dar banii nu există, atunci pentru mine e ceva ce nu a fost stabilit cum se cuvine. Înțeleg că există o anumită teamă, că atunci vom primi doar ce am primit și anul trecut, însă ce trebuie să facem? Aceasta ar fi interesant. Aș avea a doua întrebare. Nu voi intra acum în detalii. Însă am auzit întreaga dezbatere în legătură cu acordurile comerciale. Cât procent, ce procent de bugetul european mai este acoperit de taxele vamale? Pentru că dacă se va încheia într-adevăr TTIP, atunci și acolo vom mai pierde din venituri. Am dreptate? Bă, aveți, Am 12% din veniturile europene vin de sub taxele vamele. Aveți dreptate. Cu cât facem mai multe acorduri comerciale, cu atât acest procent scade. Nu vreau să discut acum despre această situație cu acordurile comerciale și situația din UE, dar e un argument prin care trebuie să spunem că avem nevoie de mijloace proprii, finanțare proprie. Avem nevoie de noi surse de venit, pentru că ceea ce exista până acum nu e suficient. Da, există aceste scăderi prin acordurile comerciale, putem evalua situația cum vrem și, da, într-adevăr, situația veniturilor Uniunii Europene va fi mai grea. Încă o dată, putem să respingem un buget doar dacă majoritatea instituției face același lucru și poate să răspundă în fața sectoarelor de care e competentă. Ne aflăm într-un acest, acest moment trist în Comisia pentru Bugete, după primul trilog cu statele membre. Când acum toată lumea se întreabă ce facem mai departe și întotdeauna există această discuție să respingem bugetul, dar deocamdată nu există o asemenea majoritate, pentru că nu putem numai noi să facem acest lucru, ci și comisiile specializate. Înțeleg frustrația, frustrarea dumneavoastră, însă asta e. Au fost invitați și uh, membrii din Comisia de Conturi, au situația legată de dezvoltarea rurală a fost uh, tot analizată și aș vrea să discutați și dumneavoastră aici despre această situație. Często spotykamy z przedstawicielami Trybunału Obrachunkowego i O să ne întâlnim cu reprezentanții de la Curtea de Conturi și o să discutăm despre îmbunătățirea folosirii uh, fondurilor. Äh, Mi-am notat trei um, lucruri. Hmm. Uh, speranța moară ultima, sperăm cine uh, comandă trebuie să și plătească. Domnule Gaier, probabil ar trebui să să le cerem statelor membre mai multe. Știu că a fost un compromis făcut în ultimul moment Însă, cum încercăm să rezolvăm acum situația, doar amânăm problemele spre viitor. Până la urmă, problema va fi atât de mare încât probabil va trebui să respingem proiectul bugetar pentru că nu ne putem asuma responsabilitatea. Probabil nu se va întâmpla anul acesta, anul viitor, dar cândva, la sfârșit, vom face această greșeală tactică pe care am făcut-o și data trecută când statele membre nu mai plătesc partea lor în legătură cu dezvoltarea regională. Suntem pentru sprijinirea acestor zone. Și dacă nu oamenii de acolo sunt angajați în acest domeniu, cine altcineva? Nu sunt împotriva fondului de coeziune, facem multe lucruri bune, dar faptul că zonele rurale sunt lăsate la o parte duce la faptul că pierdem foarte multe. Și cred că mulți din Parlament sunt de acord. Rata de eroare, ei bine, avantajele în legătură cu zonele rurale le cunoaște toată lumea. În ceea ce privește rata de eroare acum, cunoaștem rezultatele. Pentru mine există trei cauze. Corupția. Corupția aprofundată. Toleranță zero în acest sens trebuie să o contracarăm. Apoi există și un grad de neclaritate în ceea ce privește sistemul și cum funcționează acesta. Și apoi eu cred că metodele de acțiune sunt mult prea complicate. De exemplu, în regiunea mea, dacă cineva ajunge cu trei zile mai târziu nu e nicio problemă, se poate rezolva, însă trebuie să facem o diferență între corupție și greșeli. Se mai întâmplă și greșeli, o neînțelegere foarte mare. Dacă 60% uh, rată de eroare, vreau să știu exact unde e vorba de niște accidente și unde e vorba de corupție. De ce sistemul a devenit atât de complicat? Domnule președinte, trebuie să, această, să reluăm această discuție legată de sistem. Sistemul trebuie în primul rând să nu mai fie atât de complicat și trebuie să facem o diferențiere foarte clară între greșeli, erori și corupție și ceea ce se întâmplă din necunoștință de cauză. Pentru că fiecare greșeală e un punct, snegeți 60 de procente puncte, atunci sunt scăzute mijloacele. Dar nu știm câte daune au avut loc într-adevăr. Cunosc toate acestea, domnule, iar spuneți multe lucruri importante, însă am vrut să spun, cât rata de roare este atât de mare, bineînțeles, orice cerințe de mai mulți bani pentru dezvoltarea rurală nu vor avea niciun fel de rezultat concret. Da, de aceea vreau să văd exact cum să ne ocupăm din nou de calcularea acestei rate a erorii, pentru că eu cred că nu oglindește bine realitatea. Încă o dată, zonele, dezvoltarea rurală este foarte importantă. Bine, e un prim proiect. Dacă sunt informat cum trebuie, termenul este 4 mai pentru depunerea amendamentelor, domnule președinte. Nu, 2 mai și mai repede, până data de 2 mai. Și după aceea nu știm exact cum, în 24 mai probabil vom avea o reuniune a uh, raportorilor din umbră. Toți colegii care au idei, vă rog să mi le transmiteți astfel încât la această reuniune să ne putem pregăti. Apoi în iunie vom vota și mă bucur că și colegul nostru de la Comisia Bugetară a făcut niște propuneri frumoase și sper că va ține cont și de cele spuse de mine. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc tuturor! O să revenim la aceste comentarii în timpul uh, discuțiilor noastre cu Curtea de Conturi. Aici mai este și o problemă de metodologie prin care se calculează rata de eroare. Amendamentele trebuie trimise până pe 2 mai. Mulțumim încă o dată domnului Gaier. Vă urăm uh, mult succes în această activitate destul de dificilă. Ne dăm seama că um, aceasta coincide și cu revizuirea la mijlocul perioadei, cel puțin o parte, să sperăm că rezultatul final uh, va fi mai bun decât uh, începutul. Acum, ultimul punct de pe ordinea de zi, de dimineață, este să vă spun uh, să veniți la timp uh, uh, pentru sesiunea de după amiază. Astăzi încheiem un pic mai devreme. Vă rog să veniți la ora la fix mai am uh, o informare să vă fac cu privire la, la um, degustările ilegale de vinuri. Ce să spunem despre ele? Că nu sunt bune? Ce trebuie să facem? Acum, la 12 jumate, în braseria Ian va avea loc uh, acest uh, eveniment despre care probabil știți. Deocamdată se suspendă ședința. Domnule președinte, nu vinuri proaste, trebuie să spun. Sunt niște soiuri care nu mai sunt cultivate în Franța, însă nu e un vin prost, ar trebui să fie chiar foarte bun.